Europene, domnul președinte Barroso. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru Torning Schmidt, stimați membri ai Parlamentului European. Aș dori să încep prin a vă mulțumi, doamnă prim-ministru, pentru intervenția dumneavoastră de deschidere, care a uh, pre prezentat viziunea dumneavoastră pentru o Europa Um, durabilă, verde uh, și sigură. În octombrie anul trecut v-am uh, explicat că eu sunt convins că Danemarca va avea o contribuție esențială la proiectul nostru comun. Ascultându-vă astăzi și remarcile dumneavoastră sincere cu privire la valorile europene și la metoda europeană, metoda comunitară, sunt și mai convins de asta. Stimați deputați, cunoaștem cu toți realitățile dure, realitățile economice dure în Uniunea Europeană. În octombrie anul trecut, Comisia a prezentat o foaie de parcurs de 5 puncte pentru stabilitate și creștere. Am spus că trebuie să lucrăm pentru a răspunde la problemele Greciei, pentru a Um, îmbunătăți um, sistemul bancar, a îmbunătăți răspunsul la criză pentru a uh, stimula politicile de stabilitate și creștere și pentru a avea o guvernanță economică mai robustă și integrată. Fără a implementa un răspuns credibil la criza datoriei din Uniunea Europeană, obiectivele noastre nu vor fi atinse. Comisia solicită statelor membre să ducă la bun sfârșit ceea ce nu a fost finalizat din această foaie de parcurs. O soluție durabilă pentru Grecia și uh, implementarea unui sistem de apărare eficient. Între timp, răspunsul nostru nu poate să se refere numai la disciplină și sancțiuni. Bineînțeles că avem nevoie de disciplină, dar avem nevoie și de convergență. Da, stabilitatea este indispensabilă, însă avem nevoie și de creștere. Uniunea Europeană are nevoie de mai bună convergență, de solidaritate și de creștere. Din ce în ce mai mult, partenerii noștri și investitorii internaționali își pun următoarea și ne pun următoarea întrebare. Care este perspectiva de creștere a Europei pe termen mediu și lung? Este foarte clar că nu vom putea trece peste această criză fără un răspuns credibil la, la problematica creșterii. De ani de zile Comisia spune ce trebuie făcut, însă să fim sinceri, acțiunea din partea statelor, din partea statelor membre a fost neuniformă și de multe ori insuficientă. Trebuie să acționăm cu seriozitate, să avem acțiuni decisive în ceea ce privește creșterea și uh, în ceea ce privește consolidarea financiară și fiscală. De unde urmează însă să vină această creștere economică? marja de manevră fiscală este redusă în majoritatea statelor membre, deci creșterea va veni numai din reforme, din îmbunătățirea competitivității și din investiții țintite. Trebuie să aprofundăm piața internă, să investim în proiecte prioritare, în inovație, să obținem efectele cele mai mari posibile din fondurile care nu au fost încă cheltuite și să obținem acces la piețele uh, care uh, cresc cu viteză mare în afara Europei. Să analizăm economia reală și să ne gândim la următorul aspect avem aproximativ 23 de milioane de șomeri în Europa dar avem și aproximativ 23 de milioane de IMM-uri. Dacă mm, creăm uh, condițiile necesare pentru ca fiecare IMM în medie să creeze un loc de muncă, am putea uh, reuși în lupta noastră împotriva șomajului. Iar răspunsul, așadar, pentru creștere este în întreprinderile noastre, inclusiv în IMM-uri. Iar modul de a atinge acest obiectiv este prin a avea o piață mai flexibilă, mai competitivă, mai puțină birocrație, mai bun, un mai bun acces la, finan, la finanțare. Acestea sunt problemele companiilor din Uniunea Europeană. Nu au acces la finanțare. Am depus am făcut propuneri să utilizăm fondurile structurale ca uh, garanție pentru finanțarea IMM-urilor și uh, alte uh, alte propuneri cu privire la investițiile de capital. Am făcut propuneri de asemenea și pentru uh, combaterea uh, șomajului în rândul, în rândul tinerilor. Am uh, propus inițiativa pentru tineri. Eu sper că în 30 ianuarie Consiliul va aproba aceste propuneri. Justiția socială face parte din soluție de asemenea. Și justiția socială este și un element crucial din strategia noastră de creștere. Și asta deoarece sacrificiile trebuie să fie distribuite în mod echitabil în societate. Iar răspunsul nostru la criză nu va fi credibil fără uh, justiția socială. Dialogul social este esențial. Lunea viitoare mă voi întâlni cu partenerii sociali la Bruxelles și sper că uh, statele membre uh, vor lua exemplu. Uniunea Europeană trebuie să-și aprofundeze piața unică, să, ducă, să maximizeze potențialul acestea, uh, uh, reguli de achiziții mai bune, un cadru mai bun pentru comerțul electronic și pentru plățile electronice și trebuie să ajungem la un acord cu privire la brevetul european. Discutăm asta de decenii. Mă aștept ca negocierile cu privire la acest subiect să fie încheiate uh, sub președinția daneză. Solicit Franței, Germaniei și Regatului Unit, care blochează acest Uh, subiect pe niște detalii să deblocheze acest, uh, să deblocheze acest uh, dosar. Nu se poate ca un dosar atât de important să fie blocat din cauza unui dezacord trivial. Uniunea Europeană trebuie să crească, iar inovația este uh, îngreunată de, reu, de reguli prea complexe și prea scumpe pe care încercăm să le eliminăm de decenii. Trebuie să Uh, lăsăm ambiția și bunul simț să uh, permită inovatorilor și întreprinzătorilor europeni să se dezvolte. Nu, va fi, nu vom rezolva criza dacă însă în același timp uh, nu implementăm ceea ce ne-am propus. Trebuie să fim consecvenți, perseverenți și hotărâți. Strategia Europa 2020 nu este una care poate aștepta până în 2020. Trebuie să acționăm acum. Iar creșterea durabilă este fundamentul acestei uh, strategii. Împărtășim cu Danemarca prioritatea pe, uh, pusă pe creșterea ecologică, uh, propunerea pentru eficiență energetică și uh, faia uh, de parcurs pentru 2050 Uh, pentru eficiența în carbon. E bine, toate acestea dorim să le stimulăm. Sub președinția um, daneză vom uh, continua și negocierile cu privire la semestrul european. Trebuie să ne bazăm pe experiența primului semestru european pentru a arăta că suntem hotărâți să facem reforme și să ne asumăm faptul că economiile noastre sunt interdependente am, încercăm să oferim uh, timpul necesar uh, pentru a analiza uh, studiul cu privire la creștere, studiul anual. Măsurile pentru stimularea creșterii și uh, reformele structurale uh, recomandate în acest studiu, e bine, toate acestea trebuie să fie puse în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene. Stimați uh, deputați. Ne așteptăm să încheiem negocierile cu privire la pachetul fiscal în curând. Sunt convins că președinția daneză va juca un rol constructiv ca o punte între țările care sunt în interiorul și cele din exteriorul zonei euro. Sperăm că președinția daneză va uh, stimula, va promova uh, unitatea dar și rolul legitim al instituțiilor europene în negocierea acestui acord. Veți avea și sarcina de a promova cele două noi propuneri pentru uh, consolidarea guvernanței financiare în uh, guvernanței economice în zona euro și astea și, de asemenea, uh, promovarea unor măsuri bazate pe pachetul de șase măsuri. De asemenea, cadrul financiar multianual va fi un uh, motor de creștere și de crearea locurilor de muncă în Europa. Nu va fi ușor să facem toate aceste lucruri în climatul actual, însă propunerile sunt echilibrate, dar și ambițioase și realiste. Sunt convins că veți sprijini eforturile Comisiei de a simplifica bugetul și de a încerca să obținem rezultate tangibile și concrete de pe urma fiecărui euro cheltuit. Apoi, uh, ambițiile noastre cu privire la Europa deschisă, dar sigură. Uniunea Europeană este foarte diferită față de uh, cum era în urmă cu 10 ani când Danemarca a avut ultima dată președinția. Îmi amintesc uh, că atunci am participat la uh, summitul de la Copenhaga, un, un summit istoric. E bine, uh, Danemarca a stabilit, uh, a avut o acțiune care a permis unor 10 uh, noi state membre să adere la Uniunea Europeană. Comisia sprijină Uh, o consolidare a vocii europene uh, la nivel internațional, consolidarea Serviciului European de Acțiune Externă. De asemenea, uh, mă aștept ca Europa să joace un rol esențial și fundamental la conferința Rio Plus 20. De asemenea, dorim să consolidăm sistemul comun de azil și sistemul Schengen. Aș dori să subliniez aici aprecierea mea sinceră uh, a decizii luate de primul ministru danez cu privire la respectarea totală a uh, dreptului de liberă circulație în Uniunea Europeană. Pentru a încheia, doamnă prim-ministru, dați-mi voie să spun că în momente pline de provocări cum sunt acestea, sunt convins că Uniunea Europeană va putea beneficia de atitudinea progresistă și inovativă inovatoare a președinției daneze. Programul și agenda sunt, uh, o, sunt uh, foarte pline, însă sunt convins că vom putea să ne uh, atingem obiectivele. Vă urez mult succes și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Barroso. Deschid acum dezbaterea în numele PP, colegul Iosef Dol. Domnule președinte, domnul președinte Consiliului, dragi colegi, a prezida Consiliul de Ministri al Uniunii în această perioadă nu este ușor, însă sunt sigur că după ce ați fost bine formată ca deputată europeană, doamnă ministru, sunteți bine uh, echipată pentru acest exercițiu. Subscriu la cele patru priorități pe care le veți avea în cele șase luni. Responsabilitatea, dinamismul Europei, Europa verde și securitatea. Salut aceste ambiții, le împărtășesc, însă știm cu toții că președințile nu-și aleg niciodată prioritățile. Realitatea politică a momentului va fi firul dumneavoastră conducător. De aceea vă cer să nu fiți doar o președinție tehnică, trebuie să fiți o președinție politică, având în vedere mizele care ne așteaptă. Iată de ce vă cer să cooperați strâns cu acest Parlament pe care îl cunoașteți bine, și uh, pe care unii și l-ar dori mai rapid în deliberări. Însă știți cum funcționează lucrurile în acest Parlament. Eu și grupul meu sunt pentru o acțiune legislativă rapidă și eficace. Piețele ne constrâng în ultima vreme să lucrăm mai repede decât înainte, însă sunt și pentru buna funcționare a democrației și a transparenței. Doamnă președinte, sunt sigur că președinția dumneavoastră își va găsi locul alături de Parlament, Comisie și Consiliul European. Vă cer să faceți politică pentru că în această perioadă actorii politici trebuie nu doar să pună ulei pe mecanism, ci să fie și actori angajați și vizibili. Prima săptămână a președinției va fi dominată de negocierile cu privire la tratatul bugetar. Opiniile diverg în acest Parlament în ceea ce privește oportunitatea acestuia și modalitățile sale. Grupul meu dorește ca președinția să se angajeze pe deplin în aceste negocieri și sperăm că va apăra în fața partenerilor din Consiliu două principii majore. Principiul integrării europene pe plan bugetar, fiscal, economic, bineînțeles și pe plan politic și pe planul metodei comunitare Aș adăuga că grupul meu va fi recunoscător dacă ați putea demara discuțiile cu privire la perspectivele financiare. Nu este un dosar ușor, însă când nu e ușor trebuie să îndrăznești reformele pe care încercăm să le întreprindem cu privire la finanțele publice și creșterea economică vor fi principala dumneavoastră preocupare, însă nu trebuie să neglijați dezbaterea capitală pe care trebuie să o parte Europa cu privire la finanțele pentru 2014-2020. Și întotdeauna am spus că un uh, euro utilizat aici este un euro bine folosit. Aici, orice euro utilizat este un euro plin. Dacă președinția daneză va reuși să uh, demareze dezbaterile fără taburi, mai ales uh, pe tema resurselor proprii, dacă va reuși să demonstreze statelor membre că banii cheltuiți pentru proiecte europene sunt mult mai bine cheltuiți decât dacă ar fi cheltuiți în mod fragmentar, veți avea dreptul la deplina noastră recunoștință după președinția dumneavoastră. Doamnă președinte, Unele țări sunt mai mici decât altele, însă au mult curaj. Ca și Polonia, președinția dumneavoastră trebuie să aibă ambiție. Cred că trebuie să fiți uh, ambițioasă în propuneri, să ajutați Parlamentul să convingă statele membre că soluția la problemele noastre este o mai mare convergență și o mai multă Europa vă urez toate cele bune în cele șase luni care urmează. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Domnule Dol are cuvântul acum în numele socialiștilor și democraților, domnul Svoboda, pe care îmi permit să îl și felicit pentru alegerea ca președinte al socialiștilor. Aveți cuvântul 5 minute și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă felicit și eu. Cunosc toleranța dumneavoastră cu privire la timpul de vorbire pe care ați moștenit-o de la uh, președintele dinainte. Domnule președinte, doamnă prim-ministru, domnule președinte al Comisiei, suntem în Europa într-o perioadă dificilă mulți dintre cei care decid viitorul Europei nu sunt aici agențiile de rating, piețele financiare. Însă este de nesuportat faptul că victimele că, că noi ne, fac, ne permit, noi permitem să fim victimele acestor piețe financiare și agențiilor de rating. Aceștia folosesc slăbiciunile uh, Europei, care cu greu a găsit anumite soluții. Și asta ne demonstrează agențiile de rating în fiecare zi. Dacă nu avem soluții comune, atunci uh, totul va fi numai un joc și nu vom face politică europeană reală. Doamna prim-ministru s-a referit la metoda comunitară și la cât de importantă este ea. Însă, de asemenea, Trebuie să mergem dincolo de politica de austeritate unilaterală. Și agențiile de rating ne-au spus foarte clar că nu este o soluție suficient, suficientă pentru că ne-au arătat că nu se vor putea corecta bugetele numai pe baza unui, uh, unor măsuri de uh, austeritate. Uh, și Financial Times a scris, conclud, uh, încheierea uh, tratatului fiscal, prioritatea Uniunii Europene, este uh, o, un motiv de distracție, de distragere ne necesar, irelevant. Doamnă prim-ministru, să ne uităm astăzi în România, de exemplu. Ce se întâmplă acolo este uh, exact uh, o urmare a politicii de austeritate. Bineînțeles că economisirea este importantă, dar nu are voie să se facă pe costul celor mai săraci. Și asta se întâmplă în România. Nu pot decât să cer tuturor, să fac apel la toți să își găsească drumul înapoi către asigurarea statului social în Europa, pentru că astfel, altfel nu vom putea rezolva problemele bugetare. Nu vorbesc despre reforme, dar vorbesc despre faptul că statul social este pus sub semnul întrebării din punct de vedere fundamental și asta duce la neliniști sociale, la încălcarea drepturilor omului, duce la faptul că poliția domină străzile. Și ceea ce se întâmplă la București și în alte state din Europa ar trebui să ne dea de gândit. În programul Lisabona am stabilit că trebuie să devenim regiunea cea mai competitivă, uh, mai ales pe baza de educație, uh, știință și cercetare. Și ce vedem astăzi? Fondurile sunt uh, limitate, sunt împuținate în loc să fie acordate mai multe fonduri. În programul dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că avem nevoie de Europă care să muncească. Din păcate, avem o Europă cu mulți șomeri. Grupul nostru dorește să vadă Europa muncind. Vă sprijinim în acest sens. Și doresc să spun foarte clar acest lucru. Dacă uh, punem în legătură ecologia și politicile de ocupare, vom reuși să creăm locuri de muncă în Europa. Nu cred că este o contradicție și trebuie să lucrăm cu toate forțele și să cooperăm inclusiv cu sindicatele pentru a ne asigura că există noi locuri de muncă, dar că în același timp că dezvoltarea este durabilă și că Um, dezvoltarea este ecologică. Ați vorbit despre eficiență energetică. Este de asemenea un subiect foarte important pentru noi. Trebuie să fim mai eficienți din punct de vedere energetic. Există foarte multe um, exemple care ne arată că se poate face acest lucru. Și de asemenea, trebuie să fim din, noi, din nou mândri de Europa. Când mergem în China, de exemplu, suntem confruntați cu problemele noastre. Eu, acum 10 ani, situația era altfel și doresc să fie din nou așa după președinția uh, daneză. Nu vreau să îmi depășesc timpul de vorbire, dar aș mai avea o scurtă observație. În grupul nostru am avut o dezbatere exemplară înainte să fiu eu ales. Um, și asta în mod pozitiv și aș dori să mulțumesc colegilor mei, Catherine Trautman și Stephen Hughes. Astăzi suntem uniți, suntem un partener unit pentru colegii noștri din acest for și pentru Consiliu și pentru Comisie. Bineînțeles că noi avem poate o viziune diferită a Europei, o Europa so- ă, socială, echitabilă, ecologică, democratică. Trebuie să asigurăm democrația, dar bineînțeles suntem și dispuși să discutăm și să uh, Uh, lucrăm la această uh, Europa. Și de aceea aș dori să, în încheiere, dați-mi voie să uh, vă felicit, domnule președinte, și pe toți vicepreședinții. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Svoboda. Are acum cuvântul în numele ALDE, domnul Gifar Hofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă prim-ministru, cred că aveți o prioritate principală și anume să găsiți o cale de ieșire din două crize prin care trecem. Eurocriza și criza valorilor europene. Și un lucru, după părerea mea, e foarte clar, și anume că măsurile care au fost luate în ultimii doi ani nu au funcționat. Și toate reuniunile bilaterale dintre Merkel și Sarkozy nu au funcționat nici ele. mai piețele doar timp de 24 de ore, după care lucrurile iarăși au, au luat o razna. și majoritatea liderilor nu au fost la înălțime. Trebuie să vă spun de asemenea că nu prea îmi plac nici agențiile de rating. Însă, dragi colegi, în loc să ne tot plângem de aceste agenții de rating, liderii europeni ar trebui să citească rapoartele făcute de aceste agenții și mesajele pe care le transmit. Ce ne spun aceste agenții? Ne spun ceva adevărat. M-a dezamăgit faptul că domnul Barnier și domnul Renault au făcut asta. Când te uiți și când citești ce spune Standards Poor's, vezi că au dreptate. Vorbesc despre o lipsă de curaj uh, și unitate politică. Aceasta este principala problemă în momentul de față. Vorbesc despre o interpretare unică a crizei. Ei spun că nu e doar o criză financiară și fiscală, e și o uh, criză de dezechilibru comercial. Și îmi pare rău pentru socialiștii care au spus asta. Trebuie ajutate țările care vor să-și reducă cheltuielile pentru a putea obține ceva creștere. Vă mulțumesc pentru aplauze. Asta spune Standards and Poor și au dreptate. Deci au dreptate că această criză încă nu s-a încheiat și că avem nevoie de o soluție viabilă. Și haideți să fim sinceri, această soluție nu se întrevede deocamdată. Avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de un de ceva care să ne ajute. Da, Germania au venit cu acel fond de răscumpărare, însă poate că nu e suficient. Dacă vreți să se încheie criza, trebuie să acționați acum. Și nu e părerea mea, nu e părerea noastră, e și mesajul pe care îl transmite prim-ministrul italian în Financial Times. Spune, nu mă plâng de scăderea ratingului. Nu. Problema vine din slăbiciunea politicilor care este atât de persistentă la nivel european. Mario Monti, în Financial Times, în același timp, nu am nevoie să mă bată pe umăr doamna Merkel. Nu, am nevoie de un angajament în legătură cu euroobligațiunile și cu piața acestora. Și Mario Monti are dreptate. Nu, avem o, nu putem avea o soluție viabilă pentru Italia cu o dobândă de 6-7%. Singura cale prin care Italia poate depăși criza și Monti poate să continue eforturile este să aibă și o dobândă redusă, nu atât de înaltă, pentru a-și continua reformele. Al minterei cerem imposibilul, imposibilul domnului Monti. Nu putem să-i spunem pe de-o parte, da, foarte bine, bravo, continuați cu programul de austeritate, însă în același timp plătiți niște dobânzi de 6-7%. Și în al doilea rând, doamnă prim-ministru, mai sunt și alte crize cărora trebuie să le țineți piept. Nu doar a valorilor. Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria, dar și în România în ziua de astăzi. Și știu că s-au lansat o serie de proceduri de încălcare din partea Comisiei, iar la Parlament sper să avem majoritatea pentru a lansa o procedură conform articolului 7. Însă întrebarea mea finală, felicitări de altfel domnului Pitela, deci întrebarea mea, deci mai dați mai mult timp acum că v-ați schimbat, sunteți nou sunteți italian, în Italia așa se procedează, nu? Deci întrebarea mea este foarte clară, domnul, doamnă prim-ministru. Deci comisia a început procedura de încălcare. Noi vom uh, lansa procedura conform articolului 7 prevăzută la în tratat. Întrebarea mea e ce vrea să facă Consiliul în următoarele zile. Va fi pe agenda următorului Consiliu European? Ar fi o greșeală, după părerea mea, dacă nu o faceți. Europa nu se referă doar la bani și economie, se referă și la libertăți și valori. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate domnule Verhofstadt, vă mulțumesc tuturor. Vreau să-l întreb pe domnul Verhofstadt dacă acceptă o întrebare din partea domnului Gargani, dacă am înțeles eu bine. E catch the eye. Fatto una richiesta per blue card. Va... Nu, cartonașul albastru, mă scuzați. Continuăm cu dezbaterea. Deci, doamna Harms, patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă prim-ministru, este o onoare pentru mine să vă pot ura bun venit în rândul nostru. Știți uh, ce reputație aveți grupul în, în rândul uh, grupului meu. Uh, avem așteptări speciale pentru că sunteți lidera unei coaliții uh, între socialiști și ecologiști. Deci avem așteptări ridicate din partea dumneavoastră uh, pentru că aveți și un stil feminin hotărât uh, în stil scandinav uh, și mi-aș putea închipui că uh, modul dumneavoastră de a vă implica într-un mod uh, șarmant, dar și foarte realist pe care l-am văzut la Copenhaga, e bine că acest uh, stil poate să vă ajute să provocați uh, om, omologele dumneavoastră, de exemplu, din Germania. Uh, ne așteptăm uh, de la dumneavoastră ca tratatul pe care îl discutăm uh, de la ultimul uh, summit să fie văzut cu, încă o dată cu un ochi critic. Nu cred, credem că este un, ceva ce încalcă democrația europeană, este o provocare pentru democrația europeană pentru că nu sunt implicate suficiente parlamentele naționale, Parlamentul uh, European și așa mai departe. De asemenea, uh, summiturile informale cu privire la euro, eu cred că sunt dificile din punctul de vedere al Danemarcei pentru că echilibrul puterilor este distorsionat atât cu privire la uh, tratate. Eu cred însă că probleme, aceste aspecte democratice sunt esențiale pentru funcționarea Uniunii Europene în viitor. Din punct de vedere al conținutului, acest tratat încheiat la ultimul summit a fost pe bună dreptate criticat uh, pentru că este orientat numai înspre stabilitate, este unilateral și acest lucru nu a dus la rezolvarea crizei, ci doar a înrăutățit-o și nu mai pot suporta ca la fiecare plen să trebuiască să spunem și să constatăm din nou că suntem mai adânc în criză decât la ultima plenară. Azi dimineață Banca Mondială face uh, prima pagină spunând că Uniunea Europeană se prăbușește în criză și că trage după ea toată lume, tot restul lumii. În calitate de uh, președinție daneză, în programul dumneavoastră ați uh, prevăzut unele lucruri care arată că vreți să acționați altfel, să faceți așa dar începeți de pe acum să vă ocupați de toate aceste lucruri și nu așteptați până la mijlocul președinției. Aceste programe de investiții pentru creșterea economică trebuie să fie puse în aplicare acum. Ideile uh, de uh, protecția mediului, de schimb, um, combaterea schimbărilor climatice, de eficiență energetică, ar putea să fie motorul Uniunii Europene, însă nu avem timp de pierdut. În ceea ce privește uh, reglementarea piețelor financiare, s-a vorbit despre ceva astăzi. Sunt de acord că cu fondul de. Uh, trebuie să, ne ocup, să discutăm și să ne ocupăm de uh, de fondul de compensare. Dați-mi voie să spun ceva despre rolul Băncii Centrale Europene în această dezbatere, pentru că și aici avem o mare problemă. Uh, credem că putem avea o monedă comună fără să facem pasul de a avea o bancă centrală europeană care să funcționeze uh, la, în, uh, la nivel comun și fără a avea un, o facilitate de stabilitate financiară. S-a vorbit despre agențiile de rating uh, care preiau slăbiciunile uh, și care văd slăbiciunile politicilor noastre, e bine, este drept și consecințele le vedem. Stimată fostă colegă, stimată prim-ministru, stimată președinte a Consiliului, am să vă rog, în calitate de femeie, să uh, acționați mai bine decât uh, predecesorii dumneavoastră. Uh, Uh, Ungaria, de exemplu, se va dezbate în această după-amiază. Este un exemplu excelent a modului în care Consiliul și Comisia au lăsat uh, frâu liber unei probleme și acum trebuie să plătească prețul. Ceea ce se întâmplă în Ungaria acum uh, a fost uh, acceptat de către Comisie și Consiliu uh, în timpul președinției uh, maghiare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă Harms. Are acum cuvântul domnul Callahan. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Callahan, îmi cer scuze. E un cartonaș albastru. Vă rog. Mulțumesc. Ungaria e de vină pentru toate problemele. Ungaria e de vină pentru criză. Cum se leagă problema maghiară de ceea ce ați spus dumneavoastră? știu. Ungaria este o țară cu probleme economice semnificative. Guvernul lui Victor Or Orban nu a găsit nicio soluție de ieșire din criza uh, uh, economică și a ales, în schimb, să uh, propage și să promoveze strategii uh, naționaliste și șovine uh, astfel încât să distragă atenția cetățenilor de la politicile economice insuficiente. Cred că Ungaria eh, cred că trebuie să fim solidari cu țări care au probleme economice, precum Ungaria, dar cred că solidaritatea nu este o valoare care poate fi um, utilizată unilateral. Nu numai solidaritatea este valabilă în Uniunea Europeană, toate valorile europene sunt importante și au același, uh, aceeași importanță. Vă mulțumesc. Domnul Callanan, trei minute. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i urez uh, doamnei prim-ministru bun venit și aș vrea să o felicit pentru uh, faptul că ocupă acest uh, post. Danemarca este un aliat istoric. Danemarca a apărat uh, poporul libanez și uh, suntem recunoscători pentru acest lucru. Danemarca preia președinția în momentul în care Europa este pe marginea unei uh, catastrofe economice și politice. Se spune uneori că actul cel mai curajos în politică este să spui adevărul și doamna prim-ministru a început bine uh, vorbind despre uh, pagubele pe care le face o, taxă pe tranzacțiile financiare. Sper că va continua în același stil pentru că a venit uh, vremea să facem față realităților în ceea ce privește slăbiciunile economice, pentru că fost, ultimul Consiliu a fost o oportunitate ratată. În loc să rezolve problemele, Consiliul a, a avut aceeași atitudine nombrilistă pe care o are de obicei. Să nu uităm că suntem în mijlocul a două crize. Criza zonei euro, care este problema cea mai imediată, însă să nu pierdem din vedere faptul că Europa se confruntă cu um, o provocare la, la adresa poziției sale economice. Rămânem în urma regiunilor mai dinamice din lume. Reglementările subminează inovația avem nevoie de o, o agendă pentru creștere economică care să încurajeze întreprinderile. Uniunea Europeană trebuie să stimuleze reformele economice și să dezvolte piața unică. De aceea salutăm unele dintre prioritățile președinției daneze, cadrul financiar multianual. Salutați faptul că e nevoie de acest cadru pentru a consolida finanțele publice avem nevoie de un buget care să fie orientat spre viitor un buget care să realizeze un echilibru între costuri și beneficii. Toate statele membre trebuie să aibă o viziune realistă în privința bugetului european. Am vrea ca bugetul să fie înghețat și am vrea ca resursele să fie cheltuite mai eficient. Salutăm și eforturile pentru revitalizarea pieței interne, pentru că împărtășim această viziune asupra Europei ca regiune deschisă pentru investiții. Este și o condiție pentru uh, promovarea creșterii economice și pentru crearea de locuri de muncă se folosește limbajul uh, secolului 20 pentru a se uh, descrie slăbiciunile uh, economice. Noi toți, politicienii, trebuie să ne amintim că fiecare reglementare suplimentară are un cost este un cost plătit de consumatori când cumpără bunurile, este un cost plătit de angajați care își pierd locurile de muncă, este un cost plătit de exportatori. Există aspecte pe care le deplângem. Suntem alarmați de inițiativele legate de uh, relațiile externe, de justiție și afaceri interne. Nu ar trebui să se uh, promoveze Um, baza fiscală comună pentru întreprinderi, de exemplu. Și cu asta aș vrea să urez uh, președinției daneze toate cele bune. Uh, vom coopera cu dumneavoastră pentru a avansa uh, cauzele în care credem. Mulțumesc, domnule Callanan. Are cuvântul domnul Sondergaard. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să îi urez mult succes președinției daneze. Vă felicit pentru faptul că ați uh, început această funcție în calitate de prim-ministru din Danemarca. Când danezii au votat în luna septembrie, Dumneavoastră și aliații dumneavoastră ați întrebat un lucru clar. Vreți să ieșiți din criză cu investiții sau prin economii? Ei bine, vom depăși criza creând uh, noi locuri de muncă sau oare o vom depăși ducând și la mai mult șomaj? Populația, legătorii din Danemarca v-au ales pe dumneavoastră ca prim-ministru. Această întrebare pe care dumneavoastră ați adresat alegătorilor în timpul campaniei este o întrebare de actualitate și acum, deoarece, așa cum spuneați și dumneavoastră, ne aflăm în criza cea mai gravă prin care a trecut Uniunea Europeană. Peste 10% din concetățenii noștri nu au un loc de muncă. 5 milioane sunt uh, doar în Spania. Șomerii de acolo depășesc, depășesc practic uh, populația Danemarcei. Și în două treimi din țări, șomajul în rândul tinerilor e de 30%, iar în unele țări ajunge chiar și 50 la 50%. De aceea e oarecum o dezamăgire să citim programul președinției daneze. Acesta pare redactat de Merkel și de Sarkozy. Nu e o soluție pentru a ieși din criză nu putem ieși din criză doar prin economii. Mă întreb cine poate să mai creadă că putem ieși din această criză impunând niște reduceri bugetare drastice? În cazul Greciei, Uniunea Europeană a încercat acest lucru și iată rezultatul. După aia au încercat din nou, tot în Grecia. Rezultatul a fost la fel de prost și iată că încearcă același lucru a treia oară. Și nici de data aceasta nu vor reuși nimic. Președinția daneză, prin programul său, uh, ne duce cu gândul la o idee minunată. Europa la muncă, la lucru. Însă, eu cred că șomajul va crește și mai mult. După părerea mea, calea pe care vreți să o luați dumneavoastră e cea greșită. În încheiere, aș vrea să vă spun că cetățenii europeni nu au nevoie de alte reduceri din partea Uniunii Europene, nu au nevoie nici de atâtea pacturi fiscale, pentru a reduce cheltuielile publice și salariile. Nu, cetățenii europeni au nevoie de niște locuri de muncă pentru a îmbunătăți și consolida bunăstarea noastră comună, iar președinția daneză are șase luni la dispoziție pentru a arăta că poate aduce o soluție și că nu sunteți cei care cauzează probleme. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Domnul Messerschmidt, domnul. Er Mulțumesc, domnule președinte. Ultima jumătate de oră a fost una foarte interesantă. Ar fi fost ca și când ne-am fi uitat la filmul Love Story. Hele uh, Torning Schmidt este prim-ministrul care ne face pe toți să suspinăm. A, a, uh, a studiat la Academia de la Bruges, iar apoi a ajuns la putere uh, pe, cam în același fel în care a fost creată Uniunea Europeană. Este un președinte al Consiliului de care putem fi mândri și pot să vă promit tuturor că uh, vă veți îndrăgosti de Hele Schmidt. Este încarnarea celor care uh, conduc fără un mandat popular, fără a fi, de fapt, votați. Din ce în ce mai mulți electori van, danezi regretă că au votat pentru ea. În Grecia, în Italia, au uh, trebuit să impună guverne pentru a putea să-și impună măsurile. Iar în uh, Danemarca uh, totul a venit pe tavă, fără proteste, loialitate completă. De aceea am o singură rugăminte uh, adresată lui Hele Schmidt. Veniți la Bruxelles, veniți la Strasburg, folosiți următoarele șase luni în instituțiile europene pe, uh, pentru că numai asta vă va uh, împiedica să distrugeți uh, Danemarca. Uniunea Europeană este un vapor pe cale să se uh, să se scufunde uh, fondul, uh, facilitatea de finanțare și de stabilitate a fost uh, și-a pierdut ratingul Iată, uh, viorile cântă în timp ce Titanicul se scufundă. Hele Schmidt, bun venit la Uniunea Europeană. Toți prietenii dumneavoastră sunt aici. Puteți crea statul pe care îl doriți și pe care nimeni în afara acestor ziduri nu îl dorește. Totul vi s-a servit pe tavă. Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Messerschmidt. Am să vă rog să vă puneți căștile. Doriți să răspundeți la o întrebare din partea doamnei Sinclair? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. I have a... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru colegul meu, care reprezintă Danemarca, în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare pe care primul ministru al Danemarcei a anunțat-o ca o prioritate. Este de acord cu spusele ministrului danez al economiei, care a spus că va costa sute de mii de locuri de muncă, sau poate e de acord cu doamna Elaine Esperson, fostă prim-ministru al Danemarcei, care a descris această taxă ca un mare rahat. Vă rog, domnule Messerschmidt. Sunt de acord că o taxă pe aceste tranzacții ar provoca daune majore locurilor de muncă din Europa, ar afecta în mod negativ forța de muncă și competitivitatea Europei. Însă politica guvernului danez este o chestiune de opinie. Unii o sprijină, alții nu. Nu știm ce părere are guvernul danez ca atare și asta e cel mai bun lucru pe care îl putem spune despre președinția daneză în general. Vă mulțumim, domnule Messerschmidt. Acum aș da cuvântul domnului Medland. Aveți un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu n-am auzit uh, în alte dăți atât de multe vorbe goale ca în această dimineață. Ca și domnul Barroso, vorbiți degeaba, ne promiteți creștere de 15 ani. Spuneați că Uniunea Europeană va fi cea mai puternică economie a lumii și categoric lucrurile nu stau așa. Uitați-vă la întârzierile economice, uitați-vă cum politicienii își umplu propriile buzunare. Însă, lăsând astea la o parte, doresc să vă vorbesc despre ceva, pentru că Olanda are o problemă cu Europa. Avem cel mai bun sistem de asistență socială din, din Europa și ne mândrim cu acest lucru. Însă, birocrația europeană încearcă să-l distrugă, pentru că nu pot accepta ca muncitori europeni să beneficieze de astfel de beneficii trebui să lucreze 10 ani înainte de a beneficia de astfel de oportunitate. Europa face ca acest lucru să fie greu de, de pus în aplicare. Am vrea să vedem că acest sistem olandez va reuși să reziste și în anii următori. Acum aș da cuvântul celorlalți vorbitori. Domnul Benstedt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș ura și eu bun venit primului ministru danez. Așteptăm cu nerăbdare președinția daneză. Sperăm că totul va merge așa cum trebuie. Mulți dintre noi o să-i oferim sprijinul chiar dacă am auzit o serie de discursuri oarecum nefavorabile în această dimineață, cred că majoritatea celor prezenți aici sunt de acord cu președinția daneză în ceea ce privește cele patru priorități enunțate. Ce ne revine de făcut în, pe plan economic, pachetul de șase măsuri și viitorul buget, toate acestea sunt deosebit de importante și Danemarca ar trebui să gestioneze aceste lucruri în următoarele șase luni. O președinție îndrăzneață, o președinție care să stabilească priorități ar putea contribui foarte mult, asta în ciuda existenței unor opinii diferite. Când se discută programul economic, sper că Danemarca se va concentra pe problema energiei, va fi necesar să prezentăm ceva soluții acolo. În 2011, 315 miliarde de dolari au fost folosite la achiziționarea de petrol care a fost importat în Europa. Dacă ne gândim la eficiența energetică, ne dăm seama că foarte mulți din acești bani ar putea fi economisiți. Din nefericire știm astăzi că firmele și cetățenii europeni devin tot mai dependenți de gazul care vine de la domnul Putin și de petrolul care vine din Orientul Mijlociu. Dacă am avea o directivă privind eficiența energetică, am putea spori competitivitatea Europei, spori inovația, inova și capacitatea noastră de a acționa pe piața mondială și, în ultimul rând, s-ar crea foarte multe locuri de muncă pentru cetățenii noștri din orice categorie și asta ar duce implicit la creșterea de care avem atâta nevoie în Europa. Acesta este sigur unul dintre domeniile în care Danemarca va trebui să asigure oarecare progres în următoarele șase luni. Doresc președinției noroc și îmi doresc ca aceștia să obțină rezultate concrete care să garanteze progresul în Europa. Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Jorgensen, două minute și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului prim-ministru pentru acest plan foarte clar și ambițios pentru președinția daneză. Cele patru titluri un Europa sigură, Europa curată, Europa dinamică ne arată care este direcția corectă pentru Europa în uh, perioada viitoare. Sunt foarte multe țări în Europa care se simt cam departe de ce se întâmplă la Bruxelles și la Strasbourg, dar poate că nu este atât de important pentru viața lor, atât de importantă pentru realitățile lor care sunt atât de diferite. Realitățile lor sunt foarte diferite, iar hotărârile luate în această clădire au consecințe asupra vieții uh, oamenilor de la Atena la Amsterdam, din Copenhaga până în sud. Și când vorbim despre o Europa dinamică și responsabilă se pună problema creierii creșterii și locurilor de muncă. Iar acest lucru trebuie să se facă într-o momentă în care trebuie să ne unim și să strângem cureaua și e greu de uh, ajuns la acest echilibru. Este de fapt opusul față de ceea ce spuneau domnul Messerschmidt și domnul Senagog vorbeau despre o potrivire perfectă, despre o relație de iubire, despre extrema stângă, despre extrema dreaptă. Sunt mesaje cu, eu știu, cu, apropo de faptul că țările care nu se descurcă trebuie să meargă de unele singure, dar arată cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu suntem uniți. Europa curată este o altă viziune, o viziune în care într-un moment de criză nu neglijăm chestiunile de mediu, din contră, ci facem ce putem pentru mediu și pentru uh, climă să ne gândim la eficiența energetică. Vorbim despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 25% pe plan intern. Putem să facem acest lucru, putem să creăm milioane de locuri de muncă. Înseamnă 2 milioane de europeni care n-au loc de muncă și care vor avea loc de muncă. Asta înseamnă să faci ceea ce trebuie să faci, să marchezi locul putem realmente să avem o atitudine pozitivă și realizări pozitive, să ne gândim, să luptăm împotriva infracționalității transfrontaliere, uh, a terorismului. Aici, la, uh, prin relațiile transfrontaliere, putem să facem acest lucru. Este o viziune asupra Europei care este aproape de rădăcinile ei. Deci vă mulțumesc și vă urez succes în programul anunțat. Mulțumesc foarte mult! Domnule Jorgensen, sunteți gata să acceptați o întrebare de la un coleg al dumneavoastră? Vă rog. Domnule Jorgensen, v-a trecut are prin minte ideea că politicile Comisiei creează o Europa în care șomajul este masiv va, i-a trecut prin cap domnului deputat că uh, Comisia Europeană nu face politici și face propuneri. Noi suntem cei care facem, care adoptăm legile. Președintele Consiliului face parte din acest proces și cred că dacă facem exact ceea ce și-a propus președinția daneză, atunci uh, o să avem creștere, o creștere durabilă din punct de vedere social și economic și atunci rolul nostru va fi pozitiv în viața cetățeanului uh, european obișnuit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul domnului Rule. Minister, welcome to where domnule, doamnă prim-ministru, vă urez bun venit înapoi de unde ați plecat. Mă voi adresa dumneavoastră în engleză pentru că vreau să vă aduc laude pentru tot ce ați făcut la nivelul guvernului danez. Mă refer la politicile care au uh, fost adeseori criticate. Pentru că doamna prim-ministru nu este obișnuită cu laudele mele, vreau să folosesc tocmai engleza. Vreau uh, să felicit pe guvernul danez pentru trei lucruri. Și anume, ați ținut cont de părerea Parlamentului European în momentul în care ați stabilit prioritățile președinției daneze. Astfel, am uh, avut uh, un program al, sau avem un program al președinției foarte pragmatic și foarte corect. V-ați înțeles perfect misiunea. De asemenea, dumneavoastră și miniștrii dumneavoastră, dumneavoastră v-ați făcut temele și ați fost cât se poate de harnici în discuțiile preliminare purtate cu Parlamentul. Vă mulțumim pentru asta și sunt sigur că veți primi sprijinul pe care îl solicitați astăzi. Însă, înainte ca doamna premier să fie încântată de toate aceste laude, dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări critice. În primul și în primul rând, cum veți naviga printre toate acordurile europene și veți evita uh, lipsa de unitate la nivel european? În al doilea rând, care este părerea dumneavoastră cu privire la taxa pe tranzacția uh, financiară, care ar putea costa Europa câteva sute de mii de uh, locuri de muncă conform statisticilor Comisiei? În al treilea rând, vorbim despre regulile de reunificare a Comisiei, prezentate în noua carte verde a Comisiei. Domnul Schulz și-a retras criticile aduse propunerilor Comisiei și vă întreb dacă în acest context, doamna premier, își va dori să începe, înceapă a lucra la reguli europene în acest domeniu. Atât am avut să vă spun, vă mulțumesc foarte mult și mult noroc în următoarele șase luni. Vă mulțumim, domnule Rode. Sunteți dispus să răspundeți la o întrebare adresată de doamna Ocoli? Poate veți reuși să vă așezați căștile? Și deci vă rog să vă așezați uh, căștile și să-mi spuneți dacă sunteți dispus să răspundeți la o întrebare a doamnei Oconi. Bine. Chiedo scuza, ma c'è stata una misunderstanding. Non... Îmi cer scuze. A fost o neînțelegere. Doamna Oconi nu dorea să adresează, adreseze o întrebare, ci vroia să se înregistreze la Catch the Eye. Domnul Turunen, un minut. Minister Herr Thorning-Schmidt, øh, mange tak. Doamna prim-ministru, domnule Schmidt, mulțumim din partea grupului verzilor pentru discursul dumneavoastră și dați-mi voie să încep prin a spune că ne bucură să vedem o femeie puternică și hotărâtă la cârma Europei. O Europa în care vezi destul de mulți bărbați bătrâiori la conducere. Pentru mine cel mai important este că președinția daneză a sprijinit ideea unei soluții comune la criza actuală și cred că trebuie să ne concentrăm pe creștere ecologică, dezvoltare durabilă și locuri de muncă create în mod ecologic. Avem nevoie de asta pentru milioanele de europeni care nu au în prezent un loc de muncă. Generația mea, tinerii Europei, sunt cel mai grav afectați și mă bucur să văd că abordați această chestiune a generațiilor și cred că gen- președinția daneză ar putea merge chiar mai departe cu intenția de a reduce la jumătate șomajul în rândul tinerilor, ca o țintă pentru Europa 2020. Am vrea să avem o garanție pentru aceste locuri de muncă pentru tineret în vremuri de criză. Este esențial pentru noi să ne dăm seama că numai reducerea cheltuielilor nu va rezolva criza. S-a tot vorbit de reduceri, reduceri, reduceri. Încercați să ne tundem unii pe alții mai încercăm să ne redemarăm economie, să creăm noi locuri de muncă și să ne asigurăm că soluțiile abordate sunt cele juste. Mă aștept la multe lucruri după discursul dumneavoastră de astăzi și sper că vă veți atinge obiectivele. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Turunen. Dau cuvântul acum doamnei Rosbach. Mulțumesc foarte mult. Președinția daneză se confruntă cu mari provocări în următoarele șase luni. Președinția danoză se va concentra pe reformarea consumului de energie al Uniunii Europene. Este o provocare imensă pentru că e voie, nevoie de măsuri diferite de la stat la stat. Președinția va susține elaborarea unor inițiative total noi în domeniul energetic, în care energia solară și energia vântului nu vor fi suficiente. Este o perioadă grea, criza economică are consecințe majore pentru populația Uniunii Europene, care a fost deja lovită de șomaj, așa cum am auzit de la toți reprezentanții de astăzi din, din Parlament. Nu putem schimba acest lucru. Dacă întărim IMM-urile, pentru că ele trec prin perioade foarte grele în acest moment, vom realiza ceva, trebuie să uh, facem, să demarăm creșterea și nu mă aștept ca președinția să-și petreacă timpul încercând să facă schimbări în tratat care nu au susținerea populației. Criza nu trebuie folosită ca o scuză pentru mai multă birocrație a Uniunii Europene, ci trebuie să avem uh, rezultate reale, realiste, cu competitivitate în piața internă. De asemenea, sunt o serie întreagă de reforme pentru politica agricolă, pentru politica de pescuit. Sunt chestiuni care se discută chiar în acest moment. În momentul în care deficitele economice sunt mari, în care se cer reduceri la nivel național, Uniunea Europeană ar trebui ca uh, acest Parlament să aibă o atitudine unită Știm că agricultura și pescuitul, de exemplu, nu funcționează foarte bine, dar costă foarte mulți bani. Trebuie să nu mai plătim măsuri care nu ajung la efectele dorite și aș dori să aud că președinția se va concentra într-o manieră realistă și se va fixa pe niște obiective astfel încât cetățenii europeni să-și recâștige încrederea în viitorul lor pe acest continent. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Paul Murphy, un minut. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Patru ani de austeritate în întreaga Europa. Care sunt rezultatele? Ei bine, sunt foarte clare. Avem o scădere continuă în Irlanda, Portugalia și Grecia. Milioane de oameni se confruntă cu mizeria, cu condițiile mizerie, mizerabile părinții sunt, renun- sunt obligați să renunțe la copii pentru că nu mai au cu ce să-i hrănească, iar austeritatea aceasta se va prelungi până în 2020. Toată lumea vorbește despre creștere, dar dacă ne uităm la programe, ne dăm seama că uh, creșterea se regăsește doar la nivel de cuvinte. În practică, continuă programele Uh, de austeritate. Iar această politică economică europeană nu este nimic altceva decât o propagare a măsurilor de austeritate. Suntem cu toții nebuni, facem din nou și din nou aceleași lucruri, așteptându-ne, de fapt, la aceleași rezultate. Deci ce facem noi? Ne comportăm într-o manieră irațională sau uh, uh le permitem le permitem celor care exploatează oamenii să o facă și pe, viitoare, și pe viitor. Iar uh, reprezent, în numele Aust- în Irlandei uh, vreau să vă întreb dacă acceptați ca Irlanda să, vote- să voteze într-un referendum cât se poate de onest o schimbare a tratatelor sau din nou ne veți uh, șantaja. Vă mulțumesc. Urmează domnul Țavella. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Doamna prim-ministru, doresc să vă urez succes pentru următoarele șase luni. Aș avea două propuneri concrete menite a îmbunătăți politica actuală propusă de comisie. În domeniul energiei, probabil președinția noastră și-ar putea asuma inițiativa de a înregistra toate sursele existente de energie din Europa. Trebuie să știm exact ce resurse energetice are la dispoziție Europa și care surse, sau mai curând ce investiții, sunt lipsite de realism. De exemplu, avem instalații fotovoltaice în țări în care soarele nu strălucește foarte mult, deci trebuie să înregistrăm, să documentăm aceste surse de energie. O a doua inițiativă se referă la ocuparea forței de muncă. Ieri, The Wall Street Journal a publicat un articol privind fuga creierelor din Uniunea Europeană. Era vorba acolo de oamenii care părăsesc Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce schimbări va, avea, va impune acest fenomen. Aceste două propuneri le avem de făcut, energie și ocuparea forței de muncă. Mulțumim! Doamnă Țavela, acum dau cuvântul domnului Kleis. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru. Sper că sunteți conștientă de faptul că există foarte multe speranțe, speranțe mari legate de președinția daneză în rândul populației europene. Țara dumneavoastră este o țară care a adoptat măsuri curajoase, măsuri necesare uh, pentru a rezolva problemele legate de imigrație și lucrul acesta n-a fost întotdeauna acceptat cu căldură de celelalte state membre. Din cauza crizei provocate de acele caricaturi, ați avut um, o atitudine foarte curajoasă pentru a vă apăra dreptul la expresie împotriva intoleranței islamice. Sper că veți apăra dreptul statelor membre de a-și pune în practică propriile politici de imigrație și asil, pentru că datorită lipsei de control la granițele Uniunii Europene ne confruntăm cu o criză în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Langen, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna prim-ministru pentru acest program cât se poate de pro-european. Este un uh, program cât se poate de nou și o atitudine nouă din partea Danemarcei și tocmai de aceea vom sprijini uh, întru totul președinția daneză, atât în domeniul uh, financiar, atât în domeniul bugetar, cât și în uh, ceea ce privește promovarea metodei comunitare. Dumneavoastră spuneați că vă doriți ca această metodă comunitară să fie într-adevăr transpusă în centrul activităților europene. Și aveți dreptate, vom, uh, vă vom sprijini în acest sens. Și încă ceva, doamna premier, uh, distrugeți atitudinile anti-europene din uh, Danemarca. Dumneavoastră aveți posibilitatea de a stabilizi, stabiliza pe de o parte moneda unică, dar uh, pe de altă parte aveți posibilitatea de a aduce Danemarca în sânul statelor uh, care dețin moneda euro. Doamnă premier, vă sprijinim programul, însă am citit în articolele anterioare că dumneavoastră vreți să faceți un pas înainte în direcția Turciei. Nu ați menționat lucrul acesta astăzi. Vă rog, doamnă premier, faceți-ne plăcerea de a convinge Turcia că pe viitor ar trebui să renunțe la blocada împotriva Ciprului. Dacă Turcia vrea să blocheze în continuare Cipru, atunci, din păcate, la finele celor șase luni de președinție daneză, Va trebui să spun că nu, veți, nu v-ați ridicat la nivelul așteptărilor noastre. Vă rog să vă ocupați de această problemă a Turciei și vă bucurați de sprijinul nostru, vă asigur. Vă mulțumesc, domnule Langen. Urmează domnul Claude Moraes, un minut. Prime Minister, um... Doamna prim-ministru, Vă urăm bun venit în Parlamentul European și dați-mi voie să încep prin a spune că vă aduceți aminte, am fost colegi în comitet, în aceeași, în aceeași comisie timp de ani de zile și vă cunosc foarte bine. Spuneați că această criză economică este o chestiune prioritară. Echipa noastră s-a venit de vreme aici, într-un mod foarte organizat, ca să vă ocupați de valori, de justiție, afaceri interne. Nu ați evitat aceste subiecte atât de delicate. Toate țările noastre, inclusiv țara noastră, au mult de furcă cu aceste chestiuni. Însă, dumneavoastră nu le-ați evitat, ci v-ați concentrat pe acele pietre de temelie ale legislației pe care o face această instituție. În calitate colegislatori, dorim să vă rugăm să nu scăpați din vedere chestiunea delicată a spațiului Schengen, care este o chestiune centrală pentru Europa, sistemul comun de azil, pachet de măsuri privind victimele. Toate aceste demersuri au fost întârziate timp de multă vreme și vă rugăm să faceți ceva în acest sens. De asemenea, rămâne și chestiunea Ungariei în suspensie. Am vrea să vedem o poziție în acest sens a președinției, pentru că noi suntem o comunitate de valori, nu o comunitate amenită doar să rezolve chestiunile economice, care desigur sunt absolut importante. Mulțumim, domnule Moraes. Domnul Lambsdorff, aveți cuvântul? Ja. Frau Premierministerin, Ich will... Doamna prim-ministru, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc. Cartonaș albastru a mai pus o întrebare, nu? Eh, onorevole Moraes, vuole riceve... Domnule Moraes, sunteți dispus? Eh, domnul președinte se întrerupe. Așadar, dacă domnul Moraes este de acord, atunci, în mod excepțional, putem să permitem o a doua întrebare. Vă mulțumesc. Domnule Moraes, spuneați că ne dorim ca președinția daneză să se ocupe într-o manieră eficientă de problema ungară. Dați-mi voie să vă întreb, domnule Moraes, cine își dorește într-adevăr ca președinția daneză să se ocupe acum de problema ungară. Acum, în momentul acesta de criză, în, într-un moment în care Europa se confruntă cu lipsa locurilor de muncă și sărăcia, care credeți că sunte, sunt alegătorii care își doresc ca uh, președinția daneză să se ocupe într-adevăr de problema ombudsmanului european din Ungar- în Ungaria, etc., etc. Domnul Moraes. Dacă m-ați fi ascultat uh, în timpul intervenției mele, ați fi înțeles că spuneam că criza financiară este într-adevăr esențială în momentul de față. Dar, în ceea ce privește Ungaria, avem aici o problemă de valori și principii. E clar că și președinția Consiliului, Comisia de asemenea, trebuie să se ocupe de aceste probleme care țin de, de principii și valori. Nu mă refer acum la politica în, uh, sau la, la cetățenii ungari, ci mă refer acum la politica Ungariei care trebuie să fie uh, discutată în momentul în care există grave încălcări ale principiilor europene. Bineînțeles, această temă a Ungariei nu este neapărat cea mai esențială în momentul de față. Urmează domnul Lambsdorff, două minute. Vă mulțumesc. A doua încercare. Încă o dată. Doamnă premier, vreau să încep prin a vă mulțumi. Odată ce v-ați început uh, mandatul, Dumneavoastră ați uh, eliminat decizia guvernului precedent în ceea ce privește instituirea de, de noi controle la graniță, granița între Suedia și Danemarca, Danemarca și uh, Germania. Această decizie luată de dumneavoastră a fost una benefică pentru toți comercianții de toate părțile granițelor uh, la care mă refeream. Deci vreau să vă mulțumesc pentru asta. În al doilea rând, după cum spunea și domnul Langen, vă rog să apărați metoda comun- comunitară. Ați văzut că în momentul în care cădem din nou în uh, atitudinile secolului XIX și uh, gândiți-vă dacă e să, să vorbim despre asta doar la ultimele declarații făcute de președintele Sarkozy, atunci nu putem decât să cădem în dezastru. Deci haideți să susținem metoda comunitară. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneați că doriți ca Uniunea Europeană să fie mai puternică pe plan extern. Uh, da, mi se pare corect ca această temă să fie într-adevăr discutată în timpul președinției uh, daneze. Uh, mi se pare ciudat că Danemarca nu este neapărat integrată în toate politicile europene, precum politica externă și de securitate. Deci ar fi bine ca această temă să fie discutată pe parcursul dumneavoastră, pe președinției dumneavoastră. În ceea ce privește Ungaria, noi ne dorim ca această temă să fie într-adevăr pusă pe ordinea de zi. Vă rog să organizați um, um, majoritatea necesară în cadrul Consiliului pentru ca Ungaria să fie trasă la răspundere pentru ceea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează domnul Turmes, un minut. Uh, Doamnă prim-ministru, rezultate, nu intenții este și scopul meu politic, așa că vă mulțumesc pentru acest lucru. Ca raportor al Directivei pentru Eficiență Energetică voi încerca să îndrept Parlamentul către o poziție ca să putem ajunge la o înțelegere cu dumneavoastră, dar astăzi vreau să mă refer la altă chestiune care cred că este crucială care trebuie rezolvată pentru investiții pe termen scurt, adică Banca Europeană de Investiții. În decembrie 2008 27 de șefi de state au hotărât că în 2009 capacitatea de împrumut a Băncii Centrale Europene va fi ridicată la 80 de miliarde. Asta a fost o hotărâre din 2009, adică 25 de miliarde în investiții, în investiții concrete, în proiecte, în care ar putea să salveze industria europeană. Iar astăzi suntem exact în aceeași criza creditelor. Iar Banca Europeană de Investiții anul următor și-a redus capacitatea de împrumut la 60 de miliarde. De ce ne aflăm în acest moment? Ne întoarcem cu 20 de miliarde mai puțin uh, la capacitatea de împrumut a băncii de investiții europene. Și a doua întrebare, de ce nu folosește această bancă ce uh, i-a permis, ce a permis domnul Draghi băncilor private. Băncile private au 500 de miliarde cu 1% și noaptea îi țin la Banca Europeană și nu îi uh, investesc în uh, economia europeană. De ce nu poate Banca Europeană de Investiții să împrumute cu 1% 80 de miliarde peste noapte și să investească în uh, investiții europene? De ce nu putem să obținem acest privilegiu, acest stimulent în timpul președinției dumneavoastră? Mulțumesc, domnule Turmes. Are cuvântul doamna Mara Bizotto acum. Dacă borse crollano, l'Europa... Mulțumesc foarte mult. Europa se prăbușește cu un buzunar gol, președinția daneză spune că are încredere în programul Comisiei, programul de redresare economică a continentului. Și deci ca să rezolv problemele a 500 de milioane de cetățeni, președinția daneză nu va fi decât un fel de câine de pază al monedei euro. Nu sunt de acord cu multe dintre aceste afirmații. Nu văd cum astăzi puteți să aveți în vedere extinderea Uniunii Europene ca o prioritate, extindere în direcția Balcanilor. Nu, trebuie să integrăm că țări care încă se confruntă cu corupție și criminalitate. Și ceea ce privește Turcia, președinția daneză dorește ca Turcia să devină membru al Uniunii Europene, însă Turcia este foarte departe de a îndeplini cerințele necesare. Ne confruntăm cu falimentul monedei euro. Președinția daneză spune că vrea să salveze această monedă, însă Dan- Danemarca nu este în zona euro, pentru că n-ați avut niciodată încredere în această monedă, după cum a spus-o chiar și noastră. Vă mulțumim. Doamna Sinclair are, are cuvântul un minut. Doamnă premier, deveniți președinta Consiliului European în momentul în care comportamente endemice și instituționalizate uh, periclitează principiile europene. Am văzut uh, în ultimele luni uh, persoane alese care au fost înlocuite de persoane care au fost numite nici pe departe de către alegători. În aceste momente se încearcă includerea tuturor uh, celor 27 de state membre într-un nou tratat, fără niciun fel de referendum. Nu-i de mirare că Europa se se supără, că cetățenii nu sunt de acord cu ceea ce facem uh, noi. Iar dumneavoastră uh, dețineți președinția Consiliului European într-un moment în care se prea poate ca moneda unică să cadă. Iar toată lumea se își îndreaptă privirile pline de speranță în direcția dumneavoastră, în direcția unui stat, adică care nu deține moneda unică. Cum se poate ca uh, uh, de asemenea femeiul să fie sprijinit de către dumneavoastră. Vă mulțumim, urmează un minut, pentru un minut 30, domnul Mario Mauro. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă prim-ministru, în programul anunțat, prioritățile președinției daneze și ale Consiliului Uniunii Europene sunt să responsabilizeze economia europeană. Ce înseamnă acest lucru? Să responsabilizeze economia. O Europa mai responsabilă este o Europa care înțelege pericolele și riscurile cu care se confruntă. Iar astăzi problema este legată de conducerea europeană. Nu e vorba de zona euro și de moneda euro. În zona euro sunt țări care au aceeași monedă, dar care nu se bucură de conducere politică unitară. Problema este că această conducere nu face nimic, mai ales în țările care se confruntă cu dificultăți. Țările astea trebuie susținute, trebuie ajutate de puterea Uniunii Europene care este un colos. Președinția poloneză a înțeles exact care sunt prioritățile uh, care erau în joc adică să reafirme unitatea ca una dintre singurele arme cu care ne putem confrunta cu pericolele care trec dincolo de imaginația noastră și care sunt mai realiste de previziunile care nu ne fac decât să fim plini de fumuri în ochii uh, alegătorilor noștri. Vreau să vă felicit, să vă urez uh, activitate plină de succes. Vom fi alături de dumneavoastră și vom fi cu ochii pe bătăliile pe care le veți da pentru a apărat drepturile europarlamentarilor pentru construirea unei Europe Unite. Și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Mauro. Doamna Estrela. Vinda, senhora primeira a Uniunii Europene. Bun venit, doamnă premier. Bun venit în Parlamentul European. Uniunea Europeană este împărțită în state care uh, pot, să își, pot să împrumute bani la dobânzi uh, mici și uh, state care plătesc foarte mult pentru banii împrumutați. Ne aflăm într-o, într-un moment de criză, iar egoismul mi se pare că prevalează în, în momentul acesta. Trebuie să luptăm împotriva egoismului. Folosim metodele de austeritate, dar ar trebui să folosim uh, solidaritatea. Eu sunt rapor, raportorul pentru concediul de maternitate. Acest text a fost uh, promulgat de Parlamentul European în decembrie 2010. În ciuda eforturilor președinției poloneze, poloneze, Consiliul nu a reacționat la propunerile Parlamentului European. Parlamentul European este dispus să discute cu Consiliul și de asemenea cu Comisia pentru ca acest, uh, acest text să fie transpus în realitate. Este vorba despre un act legislativ cât se poate de important pentru familiile, familiile europene și pentru strategia 2020. Este o temă foarte importantă și asta deoarece Uniunea Europeană se confruntă cu uh, tendințe demografice care vor afecta Uh, creșterea economică și de asemenea siguranța socială. Deci, prin urmare, consider că această temă ar trebui să fie discutată în următoarele șase luni. Domnul uh, Stadler, un minut. Domnule președinte, nu vreau să reacționez la, des, la discursul ideologic al doamnei premier și al uh, președintelui Comisiei Europene. Nu vreau să reacționez la acesta pentru că nu are niciun sens. Însă vreau să reacționez la ceea, ce, la ceea ce se spune despre Ungaria. Eu mi-amintesc prea bine, în calitate de austriac, de ceea ce s-a întâmplat în anul 2000, când Uniunea Europeană a reacționat împotriva uh, Austriei și s-a blamat, pur și simplu. Deci, Uh, toate aceste acuze sunt absolut uh, lipsite de sens. Guvernul Orban a fost ales de către alegători, a fost ales cu două uh, treimi Uh, de asemenea, Ungaria s-a dovedit a fi un partener cât se poate de solid atât în cadrul Uniunii cât și în NATO și prin urmare nu poate fi tratat în felul uh, acesta. Și toți cei care consideră că această agitație va reuși să aducă din nou socialiștii la putere în Ungaria se înșală. Domnul președinte întrerupe. Urmează domnul Odi, un minut 30 de secunde. Aveți cuvântul. Domnule președinte al Comisiei Europene, doamnă prim-ministru, criza economico-financiară ați declarat, doamnă prim-ministru, că Danemarca nu vrea să se implice în integrarea economică a zonei euro. Vreți uh, să ne dați asigurări asupra rezolvării problemelor pro propunerilor legislative și măsurile de completare a pactului de stabilitate și creștere. Majoritatea politică se formează în ceea ce privește taxa pe mm, tranzacțiile financiare. Vrem să știm care este poziția dumneavoastră politică clară pe acest subiect. Vreau să vă atrag atenția asupra politicii comerciale. Consiliul este cel care dă mandat Comisiei să negocieze în numele Uniunii, este o competență a Uniunii, iar noi, Parlamentul European, avem o nouă competență politică, să aprobăm tratatele comerciale. Vă atrag atenția asupra necesității de a nu fi naivă și de a aplica principiul reciprocității. De exemplu în ce privește negocierile cu Mercosur, se vor face la sfârșitul președinției dumneavoastră schimbări de oferte, să fiți foarte vigilentă. Apoi în ce privește creșterea, când uh, președintele Van Rompuy ne-a spus ce s-a întâmplat la ultimul Consiliu European, a propus, noi am propus să existe un Consiliu European dedicat în întregime creșterii. Faceți parte din Consiliul European, domnul președinte Schulz dorește să fie invitat la Consiliul European. Ne veți susține ca președintele Parlamentului să fie prezent în Consiliu și să avem un Consiliu European realmente consacrat creșterii economice. Vreau să vorbesc și de convergența socială, dar nu mai am timp. Mulțumesc, domnule. Catalin. Urmează domnul Ivan. Un minut

Zalba Bidegain, 1 minut 30. Domnule Zalba. Senior. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna prim-ministru, sărbătorim deciziile luate la ultimul Consiliu, dar sper și doresc să nu rămână doar cuvinte, ci să se transforme în fapte, fapte materializate cât mai curând cu putință este necesar, să trimitem un mesaj clar piețelor. Până acum, Piețele primesc bine măsurile luate de noi și se simte dorința de cooperare și spiritul, voința ca noi să facem tot ce trebuie în următoarele câteva luni. Trebuie să menținem și să consolidăm eforturile în favoarea stabilității și să punem pariu pe austeritate și să le însoțim de alte măsuri care să ducă la creștere și la crearea de locuri de muncă. Numai prin austeritate nu vom ieși din această criză. Este nevoie să materializăm reformele deci nu numai să vorbim despre ele. Spania arată foarte clar că este clar angajată de, față de această idee. Așa că susținem reformele structurale care trebuie făcute în statele membre. În ceea ce privește pe dumneavoastră, Banca Centrală Europeană se arată foarte curajoasă în momentul în care ia decizii. Totuși, ne-a demonstrat un angajament mai clar față de o participare mai activă pe piață, pe piețele secundare de datorii. Este necesar, de asemenea, să punem în mișcare mecanisme financiere comune despre care am tot vorbit în acest Parlament. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Doamna Iaconsari, acum cuvântul. Doamnă prim-ministru, Doamnă Iaconsari, folosiți-vă microfonul. Yeah, okay. Oh, yes, it was my... Colegul danez mi-a tăiat microfonul, spune vorbitoarea. Doream să vă spun că, în conformitate cu datele publicate, da, ultimele studii, cei mai fericiți oameni trăiesc în Danemarca și ar fi bine ca pe durata acestei președinții să reușiți să transmiteți măcar o parte din această fericire unei Europe care nu e foarte fericită în prezent. De regulă, președințiile și anunță atât de multe priorități încât niciuna dintre ele nu mai ajunge să fie cu adevărat o prioritate. Tindem să uităm de multe lucruri importante în Europa. De exemplu, anul tematice. Avem anul tematic al vârstei active. Și chestiunea este una importantă și din punct de vedere economic. Trebuie să ne asigurăm de adevăr că oamenii au cariere care respectă demnitatea umană și interesele economice de ansamblu. Vârsta, discriminarea pe teme de vârstă este în creștere, deși avem exemple remarcabile de persoane în vârstă care încă sunt deosebit de active. Vă mulțumim! Doamna Galpelț, un minut 30. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Prelați cârma într-o perioadă foarte dificilă, dar sunteți obișnuită cu greutățile. Permiteți-mi să vă transmit o propunere din partea colegilor mei socialiști. Dacă ați luat Ungaria în colimator, atunci programul dumneavoastră va fi o reușită. Dar nu cred. În ceea ce privește programul dumneavoastră, acum un an, președinția maghiară și-a fixat un obiectiv și anume să concerteze politicile europene, economice, la scară europeană și dumneavoastră sunteți în măsură să lansați acest proces. Eu sunt uh, deputată din partea Ungariei și știu ce înseamnă să muncești în favoarea unor politici comune europene. Dumneavoastră doriți uh, să uh, urmăriți îndeaproape guvernanța economică. Pentru asta aveți nevoie de o minte rece, lucidă dar, în același timp, trebuie să fiți recunoscătoare și să vedeți nu numai cifrele care se referă la realizarea acestor mecanisme, uh, vreau să vă rog să căutați identitatea la nivelul statelor membre pentru că nu e bine să separăm țările în țări care sunt bune și țări care sunt mai puțin bune. Unele sunt harnice, ale nu sunt harnice. Toate statele s-au angajat la fel și vă urez înțelepciune, perseverență și mult succes în aceste șase luni din viitor. Mulțumesc! Doamna Gurmai are acum cuvântul. Ne bucurăm foarte mult că dumneavoastră sunteți uh, președinte în prezent. Uh, vă urăm bun venit în Parlament, sunteți o persoană dură și sunt sigură că o să vă descurcați de minune. Și cum spunea cineva, țările mici pot face minuni. Haideți să credem în astfel de minuni. Președinția are multe de făcut. ce deci o să vă fie foarte greu. Va trebui să păstrați unitatea Europei într-un moment în care criza încearcă să ne rupă în bucăți. Trebuie să luptați împotriva extremiștilor și euroscepticilor și dați-mi voie să vă spun că cetățenii Europei nu sunt mulțumiți de Uniune în ansamblul ei. Va trebui să demarați cu aplicarea pachetului celor șase măsuri și să luați decizii grele. Sunt îndoieli în legătură cu respectarea principiilor democratice. Însă, am auzit un program coerent și bine închegat pentru o Europa mai bună. Ați subliniat că tineretul este o prioritate și sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt convinsă că o să ne descurcăm mai bine și să ne asigurăm că valorile europene sunt respectate peste tot. În plus, avem o femeie și o social-democrat la conducere și acest lucru ne bucură. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Gurmirai, domnul Caras, un minut 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit la rândul meu. Sper că vom colabora uh, fructuos. Această președinție are două puncte cheie. Își dorește ca Europa să fie una responsabilă. O Europa responsabilă este automat și una democratică. O Europa, o Euro, Europa democratică presupune, bineînțeles, implicarea Parlamentului European la luarea oricărei decizii. Fără Parlamentul European nu trebuie să se ia niciun fel de decizie în următoarele șase luni. În al doilea rând, o Europa responsabilă trebuie să unească, nu să scindeze. Poate că e bine că nu sunteți în zona euro. Acum se fac încercări în zona euro de scindare a statelor. Toate măsurile luate ca răspuns la criză trebuie să se bazeze pe integrare, pe integrare economică, socială și uh, uh, politică pe viitor. În al treilea rând, reglementarea pieței financiare va reprezenta un, um, o mare prioritate a următoare, următoarei perioade. Sper că împreună cu Parlamentul European veți reuși să depășiți toate obstacolele existente și veți reuși să puneți în aplicare toate deciziile în ceea ce privește, deciziile necesare în ceea ce privește cerințele minime de capital, printre altele. Avem multe de făcut, dar împreună putem să, să punem totul în să transformăm totul în realitate. Domnul Höckmark. Doamnă prim-ministru, ca suedez, mi-e, gră, mi-e ușor să fiu mândru de Danemarca, mi-e ușor să fiu mândru de Danemarca, mă scuzați, și... dar cred că este important să vedem provocările foarte mari cu care se confruntă președinția daneză. Într-un moment în care riscăm o divizare a Europei din cauza procesului prin care putem să ajungem la stabilitatea financiară. Este foarte important ca președinția să facă tot ce este nevoie pentru a putea să se ocupe, să aibă grijă de toată Uniunea Europeană și să țină împreună statele membre. Uh, pe piața internă E nevoie de foarte multe reforme și este unul dintre cele mai importante moduri prin care se poate menține unitatea Europei și prin care se poate recupera dinamica europeană și puterea europeană. Și cred că va fi un element cheie al președinției daneze. Mulțumesc foarte mult! Și acum are cuvântul domnul Karins Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, următoarea președinție se va confrunta cu multe provocări, criza euro, bugetul multianual, însă în același timp e important să ne gândim și la sectorul energiei, care devine tot mai important din punct de vedere geopolitic. În special, Trebuie să promovăm o politică comună a energiei la nivelul Uniunii Europene. Avem o legislație care spune că sistemul de transmisie a energiei este separat de sistemul de generare a aceleași energii. Sunt state membre care au acorduri cu țări terțe privind dreptul exclusiv de a utiliza infrastructura. Asta eludează legile concurenței și se îndreaptă împotriva intereselor cetățenilor europeni. Aș ruga președinția să se asigure că legile existențe sunt respectate nu numai în european, ci și în relația cu țări terțe. Vă mulțumesc, domnule Carins. Trecem la procedura catch DI. Am 28 de persoane care s-au înscris la cuvânt. Mai mult ca sigur nu vor putea lua cu toatele cuvântul, toate aceste persoane. Deocamdată avem, conform timpului ce ne-a rămas la uh, dispoziție, vreo câteva minute și voi încerca să dau uh, cuvântul tuturor într-un mod echitabil sau cât, or, cât mai multor oameni într-un mod uh, echitabil. Urmează domnul Gargani. la giornata de ieri, la giornata de oggi. Domnule președinte, vreau să spun că ziua de ieri și uh, astăzi, de asemenea, am au, auzit uh, trei discursuri, trei programe, trei strategii care sunt esențiale pentru Europa. E bine, doamnă premier, dați-mi voie să vă spun că două lucruri dintre cele pe care le-ați spus sunt deosebit uh, de importante. Spuneați că Danemarca își asumă responsabilitatea de a întări Uniunea Europeană și de a se implica în reconstituirea solidarității europene și în, uh, se va implica în impunerea, practic, a metodei uh, comunitare. Noi ne aflăm acum într-o situație foarte dificilă. În momentul de față, procesul procesul de dezvoltare comunitară a fost stopat, practic, acum uh, avem înțelegeri între diferiți uh, șefi de stat și de guvern, iar aceste înțelegeri nu ne fac, uh, nu, nu generează speranța că pe viitor lucrurile se vor schimba, că vom fi într-adevăr solidari, că ne vom uh, dezvolta. Și iar președinția daneză trebuie să evite ca pe viitor aceste lucruri să se întâmple. Doamna Gomez. Standard and... Vinerea trecută, Standard Poor's. Vinerea trecută, Standard and Poor's a, a făcut totul pentru a, ca aceste speculații privind viitorul să continue. Toate aceste probleme decurg din divergențele de vederi între membrii mai puternici și cei mai slabi din Europa. Agențiile de rating sunt de acord cu stânga progresistă că măsurile de austeritate care obsedează guvernul doamnei Merkel și alte guverne din Europa nu reduc datoria, ci provoacă recesiune, îndatorare și nedreptate în Europa. Taxa pe tranzacțiile financiare este un început bun, dar nu e suficient. Avem nevoie de a trece la armonizare fiscală. Uitați-vă la Portugalia, unde 19 din cele mai mari 20 de firme și-au deplasat sediul în Olanda și Luxemburg, nu pentru a nu plăti taxe mai mari acasă, ci pentru a nu-și declara veniturile și pe alte piețe. Cum pot concura în această junglă fiscală? Vă mulțumim foarte mult, doamna Ludwig. Doamna Ludford. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să salut prioritățile prezentate de președinția daneză pentru bolile cronice și mai ales pentru diabet. Și aplaud uh, pe doamna Crista Scholdemes, care este copreședintele grupului de lucru pe diabet, pentru că bănuiesc că ea este cea care s-a angajat la acesta. Diabetul nu mai este o bombă cu ceas. Bomba s-a oprit. Sigur că avem 20% dintre cetățeni cu diabet care costă foarte mult sistemul de sănătate. Poate că trebuie găsită o nouă strategie, dar aș vrea să mai pun o întrebare pe care am pus-o deja și sper că voi primi un răspuns din partea doamnei prim-ministru care, ce face Consiliul ca să responsabilizeze Ungaria. În Ungaria are loc o criză constituțională, democratică, sunt încălcate valorile democrației europene. Cred că în Consiliu, clubul acela diplomatic în care cei 27 nu-și spun nimic unul celuilalt pentru că este un club închis. Vă rog foarte mult să schimbați această mentalitate. Domnul Pietroschi panie przewodniczący pani premier! dania domnule președinte doamnă premier doamnelor și domnilor danemarca este este o nouă un nou stat care anunță că va încerca să scoată Uniunea Europeană din criza economică și va încerca să genereze creștere economică. Aveți doar șase luni la dispoziție pentru a face toate lucrurile acestea. Să nu uităm că și Belgia, Poloneza, uh, Polonia, am cer scuze, scuze, au încercat să vă propună pro- programe asemănătoare. Nimeni nu a văzut aceste obiective transformate într-adevăr în realitate. Uh, dacă ne uităm însă la toate problemele economice cu care ne confruntăm și cu care ne vom confrunta, e clar că și președinția daneză va trebui să vină cu discursuri asemănătoare cu cele pe care le-am auzit în trecut. Da, președinția daneză se va ocupa și de buget pentru perioada 2014-2020. Tocmai de aceea avem nevoie de noi fonduri pentru dezvoltarea noilor statelor membre. În ceea ce privește partea ecologică sau partea de ecologie, Danemarca încearcă să sprijine de asemenea uh, crearea de noi locuri de muncă verzi. Domnul Salafranca. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule prim-ministru. Doresc succes președinției daneze. Această președinție pe șase luni este una de importanță majoră și simbolizează natura democratică a Uniunii Europene și modul în care aceasta funcționează, însă nu-ți permite foarte mult uh, marjă de manevră, nu-ți permite să ai un impact real asupra situației existente. Cele șase luni ale președinției daneze sunt o perioadă crucială pentru Europa și cetățenii acestui continent. Este foarte clar că instituțiile europene au fost înlocuite de un fel de directorat un directorat neoficial și care nu s-a bucurat de succes până în prezent. Haideți să sperăm că noul președinte al Parlamentului, domnul Schulz, o să încerce să schimbe situația. Doamnă prim-ministru, Grecia este o dovadă via eșecului politicilor economice ale Greciei și acum Italia și alte țări din Sud îi calcă pe urme. Sunt probleme de creștere, deficitele și datoriile au crescut, recesiunea s-a agravat și suntem într-o situație dramatică. Vă rog, schimbați situația. Doamna Auken, aveți cuvânt. Mulțumesc doamnei prim-ministru care s-a prezentat foarte bine în fața noastră. Aș dori să-i aduc în atenție două chestiuni. Este vorba de articolul 41 din cartă și din Carta Bunei Conduceri este ceva cu care cetățenii trebuie să se confrunte, dar dacă nu avem legislație privind o gestiune corectă, o să facă cetățenii acest lucru. Lucrul acesta se va întâmpla doar cu un imbol din partea țării care deține președinția care a pus participarea cetățenilor și transparența în capul listei. Articolul 41, care se referă la o gestiune corectă, administrare corectă, trebuie actualizat și trebuie folosit Așa că v-aș ruga foarte mult să faceți acest lucru. Poate că nu e așa de sexy ca celelalte subiecte, dar este important. Mulțumesc. Domnul Oconi are acum cuvântul. Doamna Oconi, mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, ținând cont de criza socială și economică, locurile de muncă trebuie să fie o prioritate, doamnă prim-ministru. Sunt 23 de milioane de întreprinderi în Uniunea Europeană și 23 de milioane de șomeri. Evident, se pune problema uh, faptului că trebuie să acționăm împreună pentru ca cetățenii noștri să aibă gustul întreprinderii, gustul de a face ceva. Și aș vrea în sensul acesta să vă felicit pentru propunerea Comisiei Europene privind antreprenoriatul social. Este o propunere pe termen lung care va însemna 500 de miliarde de euro ca cifră de afaceri și 3,5% ocuparea forței de muncă. Este o propunere, domnule Barroso, Uh, o propunere ambițioasă, oportună și aș vrea ca împreună, doamnă prim-ministru, să putem să ajungem la adoptarea acestei legi în timpul președinției dumneavoastră. Este dorința mea și cred că este și dorința dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Oconi. Domnul Darten are acum cuvântul domnule președinte, doamnă prim-ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea programului. În semestrul trecut, Parlamentul a făcut un raport privind lupta împotriva sărăciei. Noi suntem conștienți că fenomenul se agravează în Europa cu diferitele măsuri de austeritate luate de statele membre iar măsurile acestea nu pot să ducă la crearea de locuri de muncă și la protecția socială. În contextul acesta, care sunt elementele programului dumneavoastră care să susțină, doamna, să susțină Comisia pentru a reduce numărul de săraci din Europa? Bugetul mi se pare foarte important. Raportul recomandă și citez urmărirea în programul european astfel încât să se poată contribui la lupta împotriva excluderii sociale și a sărăciei. Cum vedeți dumneavoastră concretizarea acestei recomandări prin negocierile privind viitorul cadru financiar multianual? Mai am două subiecte. Perenizarea, dincolo de 2013, a programului de ajutor alimentar pentru cei mai săraci și uh, provocările globalizării. Care sunt viziunile dumneavoastră față de aceste probleme? Mulțumesc foarte mult! Și are acum cuvântul din partea Comisiei, domnul Barroso va răspunde. Um, Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Întrebările au fost, uh, de fapt, uh, adresate în marea lor majoritate președinției Consiliului și, prin urmare, nu voi răspunde eu la, el, la ele. Însă, dați-mi voie să accentuez în momentul de față necesitatea eforturilor comune în ceea ce privește consolidarea fiscală și, în același timp, creșterea economică. Eu cred că președinția daneză va fi într-adevăr un partener eficient. Va reuși să ne ajute la găsirea unor soluții practice și pragmatice. Doamnă premier, ați făcut parte din Parlamentul European și cred că putem cu toții să spunem că Parlamentul European vă va sprijini pe viitor. Puteți conta pe Parlamentul European, dar de asemenea puteți conta și pe Comisia Europeană. Uh, haideți împreună să facem, ca, să facem în așa fel încât în următoarele șase luni să avem într-adevăr soluții concrete care să fie prezentate poporului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Barroso. Urmează președintele Consiliului. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei, lider de grup politic, onorați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Mi-a făcut o plăcere deosebită să particip la această dezbatere pe care am avut-o astăzi. Ce iau cu mine după această dezbatere este convingerea clară că da, nu cu toții suntem de acord. Însă, în același timp, am văzut aici o confirmare solidă a faptului că există sprijin pentru programul președinției daneze și pentru acest lucru vă mulțumesc. O să fac uh, o să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. S-a vorbit despre foarte multe lucruri și timpul care ne rămâne este limitat, însă am să mă refer la o serie dintre chestiunile menționate dumneavoastră. Domnul Barroso și domnul Dau s-au referit la cadrul financiar multianual. Sigur, o să-l privim ca o problemă deosebit de serioasă pe parcursul președinției daneze. Vă asigur că va rămâne o prioritate pentru președinția daneză să mergem cât de departe se poate în ceea ce privește acest cadru financiar multianual. Vom avea în vedere modernizarea perspectivei noastre financiare și vom încerca să găsim o cale de a folosi resursele comune pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a stimula creșterea economică. În același context, dați-mi voie să fac o observație cu referire la impozitul pe tranzacțiile financiare menționat de mulți antevorbitori. Aș dori să evităm orice neînțelegere. Președinția daneză se va ocupa de acest dosar într-un mod loial și profesionist, ca un intermediar onest. Dați-mi voi să vă atrag atenția asupra scopului mai larg a regulamentului financiar pe care vrem să îl punem la punct pe durata președinției noastre. Mulți vorbitori au pomenit chestiunea Ungariei. Domnul Verhofstadt, Morales și alții. După cum știți, chestiunea Ungariei va fi discutată în această sală în cursul după amiezii, însă foarte pe scurt dați-mi voie să vă spun următoarele. Comisia joacă un rol esențial atunci când e vorba de a impune respectarea tratatelor. Ei au uh, găsit un temei juridic pentru a demara procedura de încălcare, trei capete de acuzare împotriva Ungariei. Acest lucru trebuie să fie luat extrem de în serios. Sprijinim pe deplin modul în care Comisia a gestionat această criză până acum. Au folosit regulile pe care le avem, tratatele și, să fim foarte clari, metoda comunitară și sprijinim Comisia în acest demers. Toate statele membre trebuie să respecte legislația europeană. E o componentă esențială a modului în care acționăm în Uniunea Europeană. Mulți s-au referit la criza datoriei, la reducerea ratingului pentru anumite state membre. Toate acestea impun un răspuns european. Însă, înainte ca toată lumea să decidă că asta e o criză a Europei, dați-mi voie să vă reamintesc că motivul pentru care avem o criză a datoriei în Uniunea Europeană este pentru că statele membre nu și-au supravegheat cu grijă propriile bugete. Ăsta e motivul fundamental pentru care avem o problemă și pe această chestiune trebuie să ne concentrăm. Să sigur, trebuie să găsim soluții europene, să haideți să nu uităm că motivul pentru care avem o criză economică este următorul. Statele membre nu au respectat regulile pe care ni le-am impus. Asta mă duce la retrogradarea anumitor state membre. Domnul Verhofstadt a citat, cred, din uh, comunicatul Standard and Poor's. Și eu am citit ce au spus Standard and Poor's. Ei se referă clar la lipsa unor perspective de creștere și de creare de locuri de muncă în anumite state membre atunci când au luat decizia de a reduce ratingul acestor țări. N-a fost declarație unor socialdemocrați, nu a fost o declarație a stângii. Nu, Standard and Poor's practic ne-a spus că austeritatea trebuie să fie însoțită și de inițiative menite a stimula creșterea. Și asta mă aduce la chestiunea creșterii și ocupării forței de muncă. Domnul Svoboda, Hans, Senegal, Thorsen, domnul Benson și mulți, mulți alții s-au referit la acest aspect. Dați-mi voie să spun foarte limpede că economiile europene trebuie să devină mai puternice, să se întărească. Din acest motiv, președinția daneză și Danemarca vor sprijini acest pact fiscal. Însă, în același timp, vă spun că nu este suficient să ne consolidăm, num- să ne axăm doar pe consolidare. Trebuie să dăm un impuls în direcția justă, creșterii economice și ocupării forței de muncă. Tinerii din întreaga Europa așteaptă acest lucru de la noi. Trebuie să creăm locuri de muncă în Europa. Sunt de acord cu acei antivorbitori care au spus de ce nu ne întoarcem la una dintre poveștile de succes pe care le-a avut Europa în trecut, piața unică. Piața internă a generat creștere și a generat locuri de muncă în trecut și de aceea dorim să definitivăm această piață internă. Președintele Consiliului, împreună cu mine, am decis să nu scăpăm din vedere această chestiune a creșterii și a ocupării forței de muncă și de aceea, pe 13 ianuarie, să subliniem tocmai acest aspect în încercarea de a ne asigura că discutăm nu numai consolidarea economiilor, ci și creșterea și crearea de locuri de muncă. Asta vrem să facem. Mulți dintre dumneavoastră ați pomenit directiva privind eficiența energetică. Domnul raportor, printre ei. Repet, dacă vrem rezultate clare, în acest sens trebuie să ne grăbim. Parlamentul European este dispus să facă acest lucru, președinția este dispus să concentreze pe acest lucru. Haideți să ne asigurăm că într-adevăr realizăm ceva în următoarele șase luni, dar numai prin cooperare. Mulți dintre dumneavoastră ați subliniat chestiunea unității europene și metoda comunitară, domnul Dal, Rol și alții. Dați-mi voie să vă spun că ceea ce generează specificul european, este angajamentul de a fi solidari unii cu ceilalți, de a fi cu adevărat uniți și angajamentul de a respecta metoda comunitară. Știu că dacă ne ascultă cetățenii europeni acum, se uită și întreabă ce înseamnă această metodă comunitară, ce înțeleg ăștia prin metoda comunitară. Dați-mi voi tot să vă spun că această metodă merită să fie apărată. Ce înseamnă această metodă comunitară? Înseamnă că Europa nu mai este cârmuită de cel mai tare. Nu, e cârmuită de legi și de democrație. Și, dragi prieteni, acest lucru merită să fie apărat. merită să fie apărat numai din perspectiva statelor membre mai mici, nu, din perspectiva tuturor. Metoda comunitară și unitatea europeană trebuie să fie un scop suprem. Și cu ajutorul dumneavoastră, foști colegi, prieteni, onorați membri ai Parlamentului European, haideți să facem acest lucru să se întâmple, haideți să colaborăm, haideți să ajungem la niște rezultate tangibile, reale pentru cetățenii europeni. Sunt convinsă că putem face acest lucru și dacă facem acest lucru, o să găsim și o soluție la criză și o cale spre un viitor prosper. Vă mulțumesc! Frau Ratspräsidentin. Vă mulțumim, doamnă Tornic Schmidt. Vă mulțumim, stimați uh, colegi, pentru disciplina de care ați dat dovadă. Vă cer uh, acum să luați loc pentru a putea avansa pe ordinea de zi.